se adoptă. Există un amendament oral din partea domnului Beautycoffer. Aveți cuvântul. Doamna președintă, dragi colegi, aș dori să propun următorul amendament oral. Își exprimă convingerea că statutul de membru a Rusiei în Consiliul Europei este un element important al uh, peisajului actual care reprezintă relațiile instituționale din Europa. Speră că pot fi găsite posibilități de a convinge Rusia să nu își abandoneze calitatea de membru al uh, Consiliului Europei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Există obiecții față de acest amendament oral? Nu? Da? Atunci, uh, supun acest amendament uh, oral votului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Aș dori să verificăm. Deschidem votul pentru a verifica acest amendament oral. Am închis votul. Se adoptă. Și acum supunem la vot rezoluția de întregimea sa. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum raportul doamnei Post privind construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Rezoluția în întregimea sa, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am uh, terminat voturile și trecem într-un minut la explicarea voturilor. colleagues please if you could leave the chamber we could begin our explanation. Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala ca să putem începe explicația voturilor. Trecem acum la explicarea voturilor și începem cu raportul doamnei Hauta la acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam. Domnul Kelly are cuvântul. Mă bucur că sunt uh, primul. Salut acest acord de parteneriat și uh, o felicit pe doamna Hautala. Protecția pădurilor este un element uh, important uh, și poate să încetinească schimbările climatice. Salut această recomandare cu multă căldură. Este un pas în direcția cea bună, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Vietnam. Conservarea habitatului și a speciilor de păsări uh, nu poate să fie realizată decât cu ajutorul terțelor țări Uh, și aceasta presupune și uh, interzicerea uh, importului și exportului ilegal de cherestea. Trebuie să fie instituite structuri care să pună în aplicare acest acord. Domnul Hanna. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Sunt în favoarea acestui acord. Pare perfect rezonabil pentru Uniunea Europeană să lucreze cu Vietnamul ce privește durabilitate. Dar aș vrea să facem un pas înapoi să vedem care e minunea care a făcut acest acord posibil. Vietnamul exportă echivalentul PIB-ului. La mijlocul anilor 90, Vietnamul era una dintre țările cele mai sărace. PIB-ul era puțin peste 200 de dolari. Acum a crescut cu 1000, cu 2000% dacă măsurăm puterea de cumpărare și paritatea. Ce lucru extraordinar când ne gândim la legăturile și la câte eforturi a făcut SUA cheltuind mii de miliarde de dolari să eradicheze comunismul acolo. Uh, cu milioane de victime și SUA au eșuat. Iar acum, câteva decenii de comerț au dus la statul de drept și la dezvoltarea libertății economice. Aceeași lecție de câte ori uh, se recurge la comerț, nu mai trebuie să recurgem la forța armelor. Trecem la următorul raport Hautala, care se referă la rezoluția cu privire la parteneriatul voluntar. Doamna Maier are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Regatul Unit este uh, importatorul cel mai mare de uh, lemn exotic. Susțin acest acord ca o uh, contribuție importantă la prevenirea tăierii abuzive și ilegale. Uh, Flexul este un lucru bun, dar uh, abordarea voluntară nu o să împiedice uh, comerțul ilegal cu uh, cherestea. Toate aceste trebuie să fie cuplate cu o susținere acestor eforturi și combaterea corupției tăierea uh, ilegală uh, accelerează schimbările climatice. Uh, nu putem să uh, ne permitem să stăm cu mâinile în sân și să uh, vedem cum un asemenea comerț ilegal continuă. Mulțumesc. Trecem la raportul Dalton în ceea ce privește schimbul de informații. Domnul Struevski, un minut. Wczorajsza debata była bardzo interesująca. Dezbaterea de astăzi mi s-a părut a fi una foarte interesantă și cu ocazia ei am putut să mă pronunț pe prima parte a acestui uh, raport, însă nu exista, nu a fost suficient timp pentru a mă pronunța și în ceea ce privește cea de-a doua parte a acestui raport, la fel de importantă. Cea mai controversată uh, chestiune a fost includerea uh, um, cetățeni, um, resortisanților care au cetățenie dublă în acest sistem și mă bucură faptul că am căzut de acord și pe acest uh, punct, ceea ce se reflectă și în votul de astăzi. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra uh, persoanelor care nu au doar o cetățenie dublă, dar și a, uh, a registrului deci deciziile de astăzi cred că sunt uh, în avantajul securității uh, tuturor <clears throat> europenilor cetățeni. Mulțumesc, trecem la raportul uh, Șoidrova, programul de solidaritate european. Doamna Bild. A denunțat la început tendința polemică a Comisiei, care cu Corpul European de Solidaritate înființează o duplicare a Serviciului de Voluntariat European. Nu era nicio îndoială că acest nou program va încerca să justifice existența, extinzând tot mai mult prerogativele. Astăzi, toate acestea se confirmă. Timp ce textul anterior a fost adoptat abia acum câteva luni, domeniul de aplicare e extins la ajutor umanitar, la iar a fi cetățenul statului nu mai e o condiție, bugetul s-a mărit, e ceva absurd când știm că programul nu are succesul scontat. Ce mă revoltă mai presus de toate e faptul că nu se pot face aceste activități de solidaritate în propria țară. În Bruxelles vrea să fim solidari, dar dacă se poate cât mai departe de unde locuim. Se spune că activității trebuie să pună accentul pe rezolvarea provocărilor de care se confruntă migranții. Deci ne distrețuim pe noi și ne ar putea fi Uh, de râs dacă n-ar fi de plâns. Mulțumesc. Domnul Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că corpul de solidaritate are un potențial real de a aduce o valoare adăugată politicilor sociale. Creează solidaritate între tineri și eh, favorizează creșterea participanților. Din uh, organizații din uh, țări uh, care nu fac parte din Europeană, din 2019 pot să participe la acest corp, uh, ceea ce este un element important uh, în uh, lanțul de contacte. În plus, uh, se întărește uh, angajamentul și uh, îi face pe tineri să aprecieze partea nematerială a activității lor. Acesta ar putea să devină o parte din viață pentru cetățeni care doresc să se implice în chestiuni de interes uh, public militând pentru o cauză care le este dragă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stroeschi. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la trei puncte în legătură cu acest raport. În primul rând, perspectiva noastră pentru anii 2018-2019 are un caracter pur orientativ. În al doilea rând, nu cred că există Uh, garanțiile necesare pentru ca viitorul program să funcționeze în mod adecvat. Și, în al treilea rând, uh, mijloace de comunicare dinamice sunt foarte, uh, sunt foarte importante pentru implementarea acestui program, care dacă nu, nu se va bucura de succesul pe care îl merită. Discutăm despre tineri și cred că avem nevoie de noi strategii inovatoare care să țină pasul cu Uh, timpurile moderne și acest uh, corp de solidaritate poate să și aducă și el contribuția la această modernizare. Domnul Scheinfeld. Corpul solidar... Mulțumesc, domnule președinte. Corpul solidaritate european nu e doar o idee minunată, e și un concept foarte valoros cu o dimensiune educativă, morală, caritabilă, diverse avantaje pe aceste planuri E vorba de aplicarea unor idei, dar și sprijinirea oamenilor, inclusiv a participanților, pentru a obține calificări, le va permite oamenilor să participe la acest program. Cam 250.000 de participanți. Institutul de Inovare din Viena a recompensat această inițiativă. Iată ce am votat favorabil. Mulțumesc, domnul Faria. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport care creează programul pentru Corpul European de Solidaritate, pentru că în aceste vremuri uh, susțin orice uh, susține solidaritatea și cetățenia activă. De la bun început uh, e mai mult decât un program de voluntariat se referă și uh, la uh, programe de uh, internship și uh, contracte în domenii importante. Este important ca punerea sa în aplicare să nu fie caracterizată de abuzuri, astfel încât corpul uh, de solidaritate să fie folosit de ONG-uri pentru a obține mână de muncă ieftină nu poate să fie uh, un înlocuitor uh, al unei munci plătite așa cum uh, se cuvine. Nu trebuie să fie nici un înlocuitor al unor politici în Europa. Domnul Kelly. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu am votat pentru acest raport cu mare plăcere și obiectivele acestui program de se leagă de promovarea solidarității ca valoare. Programul Corpul European de, so- de Solidaritate este o posibilitate oferită tinerilor de a lucra la aptitudinile lor cu ocazia unor stagii și unor voluntariate la care pot participa. Și tot mai mulți tineri vor putea profita de acest program și mă bucur accentul uh, pus pe tineri marginalizați, dezavantajați. 480 de tineri uh, irlandezi uh, s-au înregistrat deja pentru a participa la acest program și sper că uh, vor fi și mai mulți tineri provenind mai ales din zonele rurale dezavantajate care se bucură de o atenție specială din partea acestui program. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Niblar și primul vorbitor este domnul Marias. Mulțumesc. În legătură cu securitatea cibernetică există încălcări grave în unele state membre. Ieri am cerut domnului comisar Ansip să își precizeze poziția în legătură cu diversele plângeri pe care le-am depus din cauza guvernului Elen, care arestează preventiv pe cei care nu sunt de acord cu vânzarea Macedoniei și a istoriei noastre și fac arestări preventive în zona Ianița. Iar ministrul pentru apărarea cetățenilor a spus că știe numele și datele lor pentru că poliția verifică Facebook și alte platforme sociale. Asta se întâmplă în prezent în Grecia și pregătesc dosare împotriva celor care nu sunt de acord cu vânzarea Macedoniei și cu acordul cu țara respectivă și cei care merg la demonstrații. Guvernul are acces la datele cu caracter personal și vede ce părere au pe platformele sociale. Comisia trebuie să exprimă opoziție. Domnul Stroievski. Mulțumesc. Este o chestiune extrem de importantă și uh, această chestiune a fost uh, Uh, inițiată cu trei ani în urmă și vedem rezultatele. În decembrie anul trecut, un acord a fost uh, realizat într-un trilog și, drept urmare, în ianuarie anul acesta, Comisia ITRE a putut să confirme raportul uh, prezentat astăzi nou și pe care l-am votat. Mandatul permanent pentru agenție are un avantaj important într-un domeniu. Pe lângă colectarea datelor și activitățile experților, pentru prima oară avem opțiunea unor activități operaționale. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru pentru că cibersecuritatea este un domeniu în, în care este important cât de rapizi, rapid acționezi pentru a asigura uh, securitatea spațiului. Domnul Kelly. Am votat pentru acest uh, raport. Am participat de asemenea la dezbaterea care a avut loc ieri și aș dori să o felicit pe prietena mea și pe colega noastră Angelica Nibler pentru munca excelentă. În fiecare zi auzim despre noi atacuri uh, uh, cibernetice efectuate fie de, indi- de indivizi, fie de organizații uh, criminale. Un, unele dintre aceste atacuri prove, prove, provenind din Rusia sau din uh, Corea de Nord și este foarte important uh, să putem preveni asemenea atacuri cibernetice. Mă bucură uh, prerogativele conferite ENISEI din acest punct de vedere, care uh, va putea să-și desfășoare mai bine activitatea pornind de la această nouă măsură legislativă. Deci este un pas înainte pe care îl salut. Mulțumesc. Trecem acum la raportul de Castro, practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Doamna Miranda are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă Am votat favorabil pentru că știm foarte bine în țara noastră ce înseamnă 28 de cenți pentru un litru de lapte. Iar cei din industria de prelucrare primesc mult mai mult. Deci, clar sunt într-o poziție slabă în ce privește practicile comerciale neloiale. Fermierii n-au aceeași putere ca și cei care le cumpără produsele, practicile neloiale pe întregul lanț de aprovizionare cu alimente a, au asemenea proporții încât comisia trebuie să intervină de trei ori. E de mult uh, momentul să rezolvăm această problemă, iată de ce această propunere a comisiei cu privire la practicile comerciale neloiale reacționează clar la ceva ce solicită fermierii de mult timp și sunt convinsă că fermierii trebuie să fie mai bine aparați împotriva acestor practici abuzive. Mulțumesc. Acum, domnul Marias. Pentru a susține fermierii, avem nevoie de o interzicere a tuturor practicilor uh, neloiale, abuzive, nu numai anumitor practici, așa cum sunt ele descrise în raport. Toate practicile care sunt neloiale trebuie să uh, înceteze, pentru că știm, producătorii câștigă numai 20% din uh, prețul de vânzare al unui produs agricol. există un câștig uh, foarte mare, un mare profit uh, al companiilor de distribuire a alimentelor care profită de uh, producători. Îi șantajează, reduc prețurile, iau cecuri și nu le acoperă. Și mari uh, Uh, comercianți, se formează aceste uh, prețuri. Trebuie să interzicem toate practicile neloiale în detrimentul fermierilor. Domnul Seinfeld. Vă mulțumesc. se plătește la 30 de zile după uh, livrare, schimbarea termenilor și condițiilor contractuale, gestionarea plăților prin intermediul uh, furnizorilor, condiții proaste de depozitare și așa mai departe sunt uh, doar câteva exemple de practici considerate a fi practici comerciale neloiale și este foarte bine că ne ocupăm de această problemă. Este de asemenea bine că am ales ca instrument o directivă și nu un regulament, pentru că acest lucru conferă flexibilitatea necesară statelor membre pentru a și adopta propriile decizii și întotdeauna nu trebuie să uităm că două părți semnează un uh, contract și dacă o parte uh, exercită presiunea asupra părții mai slabe, trebuie să poți uh, egaliza egalitatea de șansă. Vă mulțumesc. Trecem la raportul Șeflin, inițiativa cetățenească europeană. Doamna Scott Cato ar fi următoarea pe listă, dar nu, e prezintă, nu este prezentă, deci are cuvântul doamna Miranda. Favor! Doamna președinte, am votat pentru acest raport pentru că eu cred că cetățenii europeni, inițiativa cetățenească europeană e un instrument de participare directă pentru oameni E ceva democratic, participativ. Am apărat mai mulți cetățeni care au dreptul la apă, e un drept de bază, dreptul de a prospera. Deși pactul prevenibil minoritare pentru a apăra drepturile lingvistice și culturale, mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, cum ar fi cadrul legat de semnături, care trebuie să fie mai lung, campaniile pentru sensibilizare, Luăm notă și de faptul că s-au adoptat puține inițiative din 2011, deci Comisia ar trebui să uh, permită înregistrarea online, ca organizatorii să gestioneze inițiativa pentru întreaga durată, înregistrarea online pe pagina publică de internet, care să ușor de realizat, cu informații clare și uh, generale. Mulțumesc. Domnul Marias. Europaiki, protovulia politică. Inițiativa cetățenească europeană exprimă principiul democrației participative în cadrul Uniunii Europene și ar trebui să fie exercitată într-o manieră democratică și directă, fără birocrație. Aici avem o contradicție. Cu inițiativa europeană, cetățenii cer comisiei să adopte o inițiativă legislativă. Totuși, cine controlează dacă această inițiativă legislativă a cetățenilor este în conformitate cu legea? Comisia. Așadar, avem aceeași persoană care propune ceva și care o și controlează. Comisia controlează dacă inițiativa legislativă este corectă, în vreme ce inițiativa cere Comisiei să hotărască. Uh, Aș spune că o altă instituție, un alt agent ar trebui să controleze inițiativa cetățenească. Avem nevoie de un uh, sistem care să dea o șansă cetățenilor astfel încât să-și exercite drepturile, dreptul de democrație participativă. Mulțumesc. Domnul Mamikins. Thank you. Vă mulțumesc, dragi colegi. Inițiativa cetățenească europeană a fost creată ca un instrument de a partaja puterea, participând, uh, permițând uh, cetățenilor să participe la procedura uh, decizională. Însă, este un instrument care nu este foarte eficace, pentru că nicio inițiativă legislativă din partea Comisiei Europene s-a, s-a bazat pe această inițiativă cetățenească europeană. Un, o mare parte a cetățenilor europeni nu știu că există aceast, acest instrument și Astfel, este foarte dificil pentru ca cetățenii europeni să-și facă auzit uh, glasul și, din punctul meu de vedere, pachetul actual de reformă îngreunează participarea din partea uh, cetățenilor la procesul uh, decizional. Cred că trebuie să găsim în secolul 21 modalități mai rapide care să, part- să permită cetățenilor să participe la procesul decizional. Domnul Scheinfeld. Europejska Inicjatywa Obywatelska to nie jest tylko... Aceste inițiative cetățene nu sunt doar un instrument democratic, ci și un mecanism care le permite cetățenilor să își unească forțele în jurul unor idei și a unor scopuri comune. Ca să poți face o adunare, e nevoie de cel puțin șapte persoane din șapte țări și un milion de semnături. Lucru excelent. Cred că e nevoie de o liberalizare suplimentară pentru a facilita lucrurile. Comisia a acceptat să sprijine și mai mult o culegere centralizată de semnături și alte îmbunătățiri, dar credem că e important ca Parlamentul să fie consultat. Iată ce am votat favorabil. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Faria. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport uh, care actualizează inițiativa europeană cetățenească pentru că trebuie să consolidăm și să facem mai credibil acest instrument. Acesta trebuie să aducă oamenii la o altă, nu uh, să uh, îi divizeze. Trebuie să permitem uh, platforme pentru obținerea de semnături uh, și, desigur, acest lucru trebuie să fie controlat pentru a nu exista fraude. Trebuie să promovăm uh, integrarea și dialogul în rândul societății civile, pentru că trebuie să avem consens. De asemenea, trebuie să existe timp ca astfel de inițiative să fie consolidate și să ducă la un proces legislativ consolidat nu uh, trebuie să fie un instrument uh, care să fie uh, captiv. Uh, el trebuie să fie disponibil pentru toți cetățenii, astfel încât să se prevaleze de acest instrument democratic important. Mulțumesc următorul raport, uh, raportul doamnei Caniete și dau cuvântul domnului Mamekins. Dear colleagues. Dragi colegi, pornind de la un spirit uh, ostil, raportorul a reușit să spună în acest, uh, să imprime un caracter de izolare a Rusiei în relațiile cu Uniunea Europeană. Se fac uh, recomandări despre cum pot fi limitate comunicările cu Rusia și nicio recomandare despre cum putem relua o comunicare normală cu Rusia. În ceea ce privește sancțiunile, cu cât acestea vor uh, submina mai bine, mai, mai eficient economia Rusiei, cu atât relațiile cu Rusia nu se vor uh, îmbunătăți. Pentru că vom uh, reuși să pierdem până la urmă interlocutorii de care avem nevoie. Și principala provocare a politicii externe a Uniunii Europene nu este reprezentată de uh, Rusia spre deosebire de alți membri ai Parlament, Parlamentului European care uh, doresc să prolifereze această retorică războinică cu Rusia, eu am votat împotriva acestui raport. Domnul Nekov. Eu sunt de acord cu ce a spus domnul Mamikins. Rusia e o țară de importanță strategică pentru o mare parte a Europei. Are frontiere cu cel mai mare număr de state membre, are frontieră comună cu Uniunea de peste 2300 km lungime e un partener strategic și cred că aici comitem o eroare strategică pentru că respingem politica realistă a secolului al XXI-lea. Nu e nevoie de declarații politice. Aliniatul 26 condamnă participarea Rusiei la cazul Skripal. Serviciile oficiale din Regatul Unit nu sunt la fel de categorice în concluzie. Colegii care au sprijinit textul dețin mai multe informații decât serviciile de securitate britanice, oare? Criticăm uh, ziariștii de investigație din țări terțe, dar în Bulgaria există emisiuni interzise din cauza informațiilor pe care doreau să le transmită. Ultimul raport doamnei Post și doamna Maier are Mulțumesc, doamnă președinte. Conflictele armate uh, sunt uh, uh afectează uh, oportunitățile de sănătate. Suntem la mijloc și totuși sunt excluse în activitatea globală de prevenire a conflictelor și mediere. Putem Uh, avem numai 2% din mediator, uh, mediator și 5% din uh, um, parteneri care au realizat astfel de înțelegeri. Trebuie să acceptăm că uh, Uh, experiența femeilor în conflicte este diferită de cea a bărbaților. Să luăm Cașmirul, de pildă. Au rămas uh, multe văduve care trăiesc în, sără- în sărăcie și care nu se pot uh, recăsători. Utilizarea violului ca o armă de război. Avem nevoie de o nouă abordare și cred că acest raport este un pas în direcția potrivită. Mulțumesc! Am ajuns uh, la finalul explicațiilor de vot. Sedința se suspendă până la ora 15. Poftă bună!